noastre. S-a prevăzut pe ordinea de zi sotto la presidenza belga, ma la riunione și um, ședința uh, discuția privind ședința COSAC, dar am amânat această discuție la, um, privind această întâlnire a COSAC, uh, la care a fost uh, prezent, prezent și eu și uh, domnul Martinez vicepreședinte al Parlamentului. Deci acest punct de pe ordinea de zi uh, este amânat pentru o ședință următoare. Ați primit uh, proiectul de ordine de zi și deci cu corectările, corecturile pe care vi le-am menționat, cred că putem să considerăm acest proiect de ordine de zi ca fiind aprobat. Comunicările președintelui. Domnul Chastel a, primit președin... a trimis președintelui Buzek o scrisoare în care exprimă rezerve generice în legătură cu acordul cadru între Parlament și Comisie. Președintele Chastel, al, în președintele exercițiu al Consiliului, spune că echilibrul instituțional trebuie să fie respectat în mod riguros și dacă cumva acesta ar fi încălcat, Consiliul nu va ezita să um, facă apel la Curtea de Justiție. Aceasta este o, doar o comunicare, deci nu e vorba aici de nimic concret. Coordonatorii consideră că trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Vom vedea ce se va întâmpla și la momentul oportun uh, Uh, putem să acționăm dacă e nevoie. Doresc să vă informez de asemenea că pe 21 octombrie a avut loc o întâlnire a unei delegații Parlamentului European, din care fac parte eu, doamna Gurmai și deputații Le Grip și Tein, cu un uh, grup de parlamentari din Africa de Sud, care s-au aflat în vizită la Parlamentul European și care au dorit să discute cu noi. În acea zi, Comisia noastră nu avea uh, program și mulțumesc colegilor care au fost disponibili să participe la această întâlnire și o delegație numeroasă din Africa de Sud, 15-16 persoane, deputați, care fac parte din Comisia pentru Afaceri Constituționale din Republica sud ne-a cerut informații despre modul nostru de a uh, gestiona relațiile cu executivul și modul în care aplicăm dreptul comunitar, modul în care se modifică tratatele, pentru că problema lor este următoarea. Uh, Constituția din Africa de Sud prevede o revizuire în fiecare an și există o comisie specială pentru reforma acestei Constituții. Și acești deputați sunt tocmai persoanele care fac parte din această comisie și se ocupă de, această, uh, de aceste modificări și de aceea aveau nevoie de uh, experiența noastră și sugestiile noastre pentru ulterioarele revizuiri ale Constituției lor. Deci, în această comisie am făcut schimb de informații și am discutat și despre organizarea judiciară, problemele de ordin constituțional, uh, problema uh, controlului constituțional asupra legilor ordinare, dar a fost doar o discuție interesantă la solicitarea lor. Și coordonatorii au uh, considerat, au hotărât uh, ca la solicitarea uh, deputaților din alte țări care doresc să se întâlnească cu noi, să spunem, bineînțeles, că suntem disponibili uh, și să propunem ca dată pentru întâlniri zilele ședinței comisii, ședințelor comisiei noastre și dacă nu este posibil acest lucru, să încercăm să dăm totuși un răspuns deci să fim prezenți uh, pe cât uh, posibil mai mulți dintre noi și nu unul singur. De data aceasta am fost cinci și cred că, practic, de această dată am uh, reacționat uh, corespunzător la o astfel de solicitare. O altă comunicare. Vreau să vă spun că la ultima ședință a coordonatorilor, deci uh, penultima, practic, înainte de cea de astăzi, s-a ajuns la un acord de compromis privind raportul DAF, privind procedura electorală. Aceasta este o chestiune importantă și complexă și consecința acestui acord este o nouă, un nou raport al colegului DAF, care deocamdată există doar în limba in- engleză, va fost distribuit în engleză tuturor pentru că încă uh, nu a fost tradus și uh, discutarea acestui raport este prevăzut la ședința de pe 29-30 noiembrie. Acest lucru se va face și cu celălalt document prevăzut uh, de domnul Daf uh, privind modificările regulamentului privind audierile comisarilor desemnați și acest document uh, a fost pregătit de colegul DAF și este disponibil doar în engleză pentru că nu a fost suficient timp pentru a fi tradus și va fi discutat la următoarea ședință de pe 29 și 30 noiembrie 2010. Despre inițiativa cetățenilor vom discuta mâine și acum eu vă voi spune câteva lucruri despre interpretarea articolului 51 din regulamentul nostru. Întrebarea este mai puțin simplă decât pare. De aceea vă prezint astăzi un document de lucru care v-a fost deja distribuit. Sper că l-ați citit care vorbește despre probleme tehnice de interpretare a regulamentului nostru. Probleme legate de adecvarea cu exigențele care pot apărea. Deocamdată, această procedură articolului 51 a fost aplicată de puține ori și în prima lectură, dar ne lipsește, deci, o experiență prea vastă, dar la conferința președinților de, com- de comisii s-a cerut comisiei noastre să exprime un aviz, deci domnul Lene ne-a trimis solicitarea de a prezenta un aviz pe această temă. pentru că au identificat anumite dificultăți în interpretarea acestei, uh, acestui articol. Colegul Leinen spune, haideți întâi să, să vedem cum stau lucrurile. Deci, după cum știți, colaborarea între diferitele comisii în munca legislativă este uh, prevăzut în, în articolele 49, 50 și 51 din regulament. Articolul 49 prevede situația normală în care există o, competență, uh, o comisie competentă pe fond și alte comisii uh, Uh, sunt competente pentru aviz. Și, deci, rolul acestor comisii care își dau avizul este prevăzut în articolul 49. La articolul 50 se prevede situația în care un anumit raport este de resortul mai multor comisii. și această dublă competență poate să fie sau totală pentru întregul document, întregul raport, deci este dificil să se facă o distinție între elementele de competență a unei comisii și cele de competență a altei comisii, sau doar anumite părți pot fi de competența unei comisii competente pe fond, dar alte părți pot fi atât de competența comisiei respective, cât și de competența altei comisii. Deci, articolul 51, 50 uh, prevede regulile uh, care trebuie aplicate dacă sunt uh, chestiuni de competența mai multor comisii. Amendamente pot fi reprezentate în acest caz direct, în plenară și există și posibilitatea unei concilieri și raportorul din comisia asociată poate să participe la lucrările respective. Acum, articolul 51, poate trebuie să-l recitim pentru că despre acesta vorbim astăzi. În articolul 51 se spune Fatele, condiții de hula... Trebuie să, în cazul în care condițiile menționate la articolul 41, aliniatul 1, acest lucru ne interesează prea puțin pentru că articolul 41 se referă la colaborarea între comisii care este implicită în cazul în care uh, anumite aspecte sunt de competența a două comisii. Și articolul 50, acesta este important pentru că articolul 50 prevede tocmai ipoteza legată de uh, chestiunile care sunt de competența a două comisii sau Uh, chestiuni care au un impact asupra activității altor comisii de alt, altor comisii decât cea competentă pe fond. Deci, în cazul în care condițiile menționate la articolul 41 aliniatul 1 și articolul 50 sunt îndeplinite, conferința președintelor poate decide în cazul în care consideră că această chestiune este de importanță majoră aplicarea unei proceduri a reuniunilor comune ale comisiilor și cu vot comun. În acest caz, raportorii respectivi întocmesc un singur proiect de raport care este examinat și votat de comisiile implicate în cadrul unor reuniuni comune, prezidate în comun de președinții comisiilor în cauză. Comisiile implicate pot institui grupuri de lucru între comisii pentru a pregăti reuniunile și voturile comune. Deci, când condițiile de articolul 50 și în plus există o relevanță importantă a chestiunii abordate pentru alte comisii. În acest caz, două sau mai multe comisii, în principiu două, se întâlnesc împreună ca și cum ar fi o singură comisie. Deci, pentru un singur raport, e vorba de o dublă președinție prin alternanță. Am avut această experiență, de exemplu, um, când am discutat despre um, proiectul uh, Stockholm. Deci, care sunt întrebările care ne-au fost puse de către președinția conferinței președinților de comisii? Mi s-au pus trei întrebări. 1. Procedura de la articolul 51 se aplică doar în prima fază din procedura legislativă, deci prin în prima lectură sau și în fazele următoare. 2. Drepturile legate de statutul de comisie competentă în fond, cum ar fi dreptul de a depune amendamente sau o propunere de respingere în ședință plenară, pot fi utilizate și atunci când comisiile acționează împreună? În al treilea rând, dacă uh, se uh, recurge um, la drepturile sale legate de proiecte de acte delegate sau măsuri de executare um, și este nevoie de uh, o intervenție conform procedurii de comitologie. Deci atunci e nevoie de o intervenție a comisiei competente. Și în această fază executivă, cooperarea între două comisii prevăzută la articolul 51 este valabilă? Iată, care sunt întrebările. Iată, uh, ni s-a propus o anumită teză. Care e concluzia? trebuie să hotărâm și dacă răspunsul pe care îl dăm va fi doar o scrisoare de cum interpretăm noi regulamentul și atât, sau considerăm că, pentru a clarifica și mai mult lucrurile, sau pentru motive practice, considerăm că trebuie să se modifice regulamentul și trebuie să facem, deci, o propunere de modificare a regulamentului. Domnul Lene propune și adăugire, dar acest lucru este echivalent cu modificarea regulamentului, de fapt. Deci, sau se poate spune, procedura de la articolul 51 este valabilă doar în primă lectură. Argumentele sunt trei, dacă aceasta este teza pe care dorim să o propunem. 1. Doar la articolul 51 se vorbește despre comisii reunite, deci două comisii împreună. În multe alte articole din regulament se face distinția comisia competentă pe fond și comisia pentru aviz. Și cel mai important articol în acest sens este 108 um, cu caracter general. Dar la articolul 66 și 110, de asemenea, se vorbește um, despre, de exemplu, poziția comună a Consiliului trebuie să fie comunicată comisiei competente pe fond. După părerea mea, acest argument nu este suficient pentru că articolul 51 este unul excepțional care stabilește o altă regulă. Spune, dacă se hotărăște să se aplice procedura de articolul 51, cele două comisii sunt considerate ca fiind o singură comisie. Deci dacă acest lucru este valabil într-o fază a procedurii, nu înțeleg de ce nu trebuie să fie valabil și în alte faze. Deci articolul 188 care vorbește despre uh, transmisia, uh, transmiterea înspre comisia competentă, în acest caz uh, ar fi transmiterea înspre comisiile competente conform articolului 51. Un alt argument propus de colegul Leinen este uh, faptul că procedura de, ca articolul de, procedura de la articolul 51 ar fi excepțională și nu ar trebui să fie interpretată în mod extensiv, ci limitată la maxim. Într-adevăr, este o procedură excepțională, dar în acest caz se interpretează în primul rând conform conținutului literal și logic. Deci, dacă spunem că pentru a face o, aduce un exemplu. Dacă două întreprinderi construiesc împreună un, o clădire și au un contract că vom, vor construi împreună clădirea respectivă, va fi foarte greu apoi să se spună că întreprinderea A este competentă pentru construcția până la etajul 20 și uh, uh, apoi uh, de acolo încolo întreprinderea B construiește restul. Deci, într-adevăr, acest articol 51 poate să fie o normă excepțională, dar este excepțională în sensul că se prevede, practic, uh, o procedură pentru întregul uh, edificiu respectiv. O a treilea, un al treilea argument este faptul că dacă cele două comisii acționează împreună tot timpul, lucrurile se complică atunci când, mai ales când trebuie să se respecte termene și așa mai departe. Acest argument este probabil adevărat, încă nu avem experiență în acest sens deocamdată, pentru că deocamdată cooperarea conform articolului 51 a, nu s-a aplicat decât în prima lectură, deci din câte am văzut că între Comisia pentru Drepturile Femeilor și Comisia Libe există texte uh, pentru o cooperare în, uh, de acest tip, dar deocamdată nu avem deci experiență uh, cu uh, alte faze decât prima lectură. Dar principiu putem să acceptăm ideea că poate fi adevărat uh, că se îngreunează munca celor două comisii împreună dacă procedura este mai lungă, dar în acest caz trebuie să se modifice regulamentul. Deci, în principiu, ca interpretarea textului, răspunsul este că articolul 51 este valabil pentru întreaga procedură. Aceasta este ipoteza mea personală, cel puțin. Puteți apoi să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră. Dacă există dificultăți pentru alte faze, trebuie să se modifice regulamentul. Am gândit mult la aceste aspecte. Fiind jurist, am încercat uh, să fac o astfel de interpretare de jurist. Deci am impresia că în lectura articolelor 49, 50 și 51, Parlamentul a uitat un lucru. Articolul 51 a fost pregătit de un grup de lucru organizat de Conferința Președinților de Comisii, în care se prevede ca în ipoteza unei cazii imposibilități de a distinge competențele între două comisii, să fie posibil să ca cele două comisii să lucreze împreună. Iată ce ne spune acest grup de lucru. Apoi, dacă când Parlamentul și-a luat uh, hotărârea, a uitat de acest lucru. A vorbit doar de chestiuni foarte importante. Articolul 51 se spune în cazul în care condițiile menționate la articolul 50 sunt îndeplinite și chestiunea este foarte importantă, conferința președinților poate să atribuie competența comună. În realitate, articolul 51 prevede două ipoteze. Pe de o parte, ipoteza conform căreia o parte din documentul legislativ este de competența unei comisii și o parte în care este de competența altei comisii. Și apoi se prevede a doua ipoteză în care însă nu se poate face distinția între competențele comisiei pentru întreaga, întregul document și grupul de lucru al conferinței președinților de comisii a subliniat așa cum s-a presupus de modificare regulamentului, nu se poate face distinție pentru, între competențe pentru întregul document. Și dacă acesta este important, se poate proceda conform articolului 51 și Deci, când se respectă articolul 50 și se suprapun competențele parțial sau integral, dacă chestiunea este foarte relevantă, cele două um, comisii uh, pot acționa împreună. Deci lucrurile sunt foarte diferite. Dacă dorim să restrângem cât mai mult aplicarea articolului 51, conform logicii sale, având în vedere că, dacă e vorba de suprapunere parțiale deja, competențele Comisiei pentru Aviz sunt prevăzute, trebuie să fie vorba de o suprapunere aproape totală. Deci, practic, nu se poate face deloc distinția între competențele celor două comisii. Și dacă dorim să clarificăm, deci, conținutul articolului 51, trebuie să introducem acest uh, aspect. Deci să spunem că nu doar când chestiunea este relevantă, dar și în cazul în care documentul nu poate, nu se poate distinge competența celor două comisii, atunci trebuie să se aplice articolul 51 probabilmente, a mio modo di vedere. Probabil. Având în vedere că există condiția relevanței deosebite și având în vedere că relevanța deosebită, importanța deosebită este ușor de definit cu referire la procedura normativă, dar este mai puțin ușor când e vorba de aplicarea normei respective, probabil în față de comitologie, poate nu e nevoie să se facă referire la articolul 51, dar trebuie să spunem acest lucru, deci să se facă o nouă modificare conform căreia articolul 190, 290 și 291 conferința președintelui, președinților poate să aleagă o singură comisie care să fie competentă pe fond pentru supravegherea aplicării unei uh, norme. Cam acestea sunt ideile pe care vi le propun. Poate că vi se par uh, că caut detalii și uh, vi uh, se pare că intru prea mult în, uh, în, în detalii, dar uh, așa văd eu lucrurile și acum vă ascult pentru a putea um, apoi să scriem un document final ținând cont de punctele dumneavoastră de vedere. Domnule președinte, vă suntem recunoscători pentru explicația pe care o dați acestei probleme și pentru propunerile pe care le-ați făcut pentru soluționarea acesteia. vreau să vă spun că eu aș prefera, aș tinde să eliminăm uh, regula de la articolul 51 în totalitate. Cred că decizia de a avea comisii reunite în comun a fost luată pe o poziție de slăbiciune. Iar experiența cu această procedură în practică, până acum, în programul de la Stockholm, s-a dovedit foarte dificilă. Parlamentului a fost foarte greu să acționeze într-o manieră decisă și coerentă. Dar dacă acest articol trebuie să rămână, atunci sunt de acord regula ar trebui să se aplice în întregul decurs al procesului legislativ. Dacă ne angajăm să avem reuniuni comune ale comisiilor responsabile, atunci trebuie ca acest lucru să, această obligație să rămână pe întregul parcurs legislativ. Acest pact între comisii trebuie să fie valabil de la început până la sfârșit și toate Amendamentele trebuie să fie depuse în comun de cele două comisii și orice comisie care încearcă să deraieze de la acordul comun ar trebui să nu poate face acest lucru. Ar trebui să interzică, să îi se interzică formal acest lucru. Și ar trebui ca în toate cazurile să încercăm să menținem acest statut al comisiilor reunite pentru orice decizie, adică o decizie cu privire la aplicarea regulii 51 ar trebui să fie la discreția conferinței președinților. Cred că este foarte oportun că președintele meu tocmai a intrat în sală. Eu uh, aș fi vrut să scutesc conferința președinților de toate încurcăturile în uh, aceste dispute între comisii, mai ales în urma începutului procesului legislativ, în decursul procesului legislativ. Bună ziua! Vreau să mă exprim și eu cu privire la forma în care ar trebui să modificăm ceva. Pentru uh, a păstra certitudinea juridică, eu cred că ar trebui să modificăm regulamentul de procedură și nu să avem un, niște orientări pe care să le uh, uh, asociem acestui articol și să nu lăsăm toate acestea în sarcina conferinței președinților. Eu cred că e mai bine să avem niște reguli, reguli clare în regulamentul de procedură care să se aplice în mod clar. În ceea ce privește întrebarea dacă acest lucru trebuie să fie valabil pentru întreaga procedură legislativă sau doar pentru prima lectură, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să fie valabil acest lucru în cazul întregii proceduri. Pentru că altfel nu are niciun sens. Procedura legislativă Uh, se constituie din toate lecturile, nu doar din prima lectură. Așadar, să facem o diferență între prima și a doua lectură aici, nu, nu înțeleg de ce anume am face astfel de diferență. Și în ceea ce privește întrebările 2 și 3, eu aici nu am să mă exprim pentru că nu, am uh, nu am cercetat lucrurile în amănunt. Însă v-aș ruga să uh, ca dacă modificăm regulamentul de procedură, atunci să introducem aici niște reguli foarte clare și să nu lăsăm prea mult la latitudinea, prea multe lucruri, decizii la latitudinea conferinței președinților, pentru că eu am senzația că întotdeauna acolo uh, își impun părerea uh, președinții comisiilor puternice în Parlament și atunci uh, parlamentarii care nu sunt acolo uh, um, au uneori dificultăți în a înțelege cum anume s-au luat anumite decizii în acest uh, organ al conferinței președinților de comisii. Mulțumesc! Vedo altri... Sì, prego, Guerrero. Domnul Guerrero. Presidente, eh, hemos asistido a una... Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a fost o lecție extraordinară de drept public italian și interpretarea acesteia. Chiar au fost momente în care aproape că am uh, pierdut firul. Dar cred că există aici o problemă majoră care trebuie rezolvată. Suntem de acord că nu există niciun fel de problemă în ceea ce privește procedura, desfășurarea procedurii de la prima lectură și mai departe. Ambele, în ceea ce privește prima lectură, cele două comisii participă în mod egal și e foarte clar. Uh, problema este cu a doua lectură, dacă într-adevăr se ajunge la a doua lectură, pentru că, așa cum a spus domnul președinte, până acum totul a mers foarte bine și întotdeauna s-a ajuns la un acord în prima lectură. Însă, dacă într-un caz anume vom ajunge la o a doua lectură, atunci există probleme procedurale, cum ar fi termenele. Câteodată trebuie să se ajungă la un acord în timp foarte scurt. Și nu discutăm aici posibilitatea ca ambele comisii să fie implicate în decizia finală în procedura legislativă, pentru că suntem cu toții de acord că există o singură procedură legislativă și atunci când se ia decizia finală, trebuie să ne asigurăm că această cooperare între cele două comisii nu dispare pur și simplu în mod subit. Așadar, eu cred că trebuie să analizăm și să ne gândim la posibilitatea de a introduce o regulă în regulamentul de procedură cu privire la aspectele problematice, procedurale, legate de cea de-a doua lectură în cazul acestei proceduri legislative. Cred că trebuie să ne gândim la includerea unei reguli suplimentare, pentru că asta ar însemna că conferința președinților nu ar trebui să ia decizii ad hoc pentru că ar exista o procedură specifică de aplicat pentru că um, cea de-a doua lectură implică termene mai scurte, o metodologie diferită de metodologia în care avem o singură comisie competentă în fond. Nu văd pe nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul, așadar am să uh, elaborez în continuare raportul meu, luând în considerare toate observațiile de azi, care par să tindă, par să fie mai degrabă în favoarea schimbării regulamentului de procedură și nu în favoarea unei scrisori de interpretare. Faze. Trebuie să se abordeze cu atenție a doua fază și eventual a treia fază pentru a se respecta termenele și așa mai departe și vom face acest lucru. Nu s-a exprimat nicio obiecție în legătură cu propunerea făcută și anume de a introduce articolul 351 dincolo de condiția importanței materiei respective și ideea ca întregul raport să fie de competența a două comisii. Deci, aceasta este dificultatea. care uh, sugerează posibilitatea ca două comisii să lucreze împreună, tocmai ideea de a nu se putea împărți competența între cele două comisii. Deci eu voi pregăti un raport. Vom vedea pen, pentru cu ce termen, probabil luna ianuarie, și atunci dumneavoastră veți putea face observații, de pune amendamente. Dar orientarea uh, în principiu va fi aceea unei mici modificări a regulamentului. Vă mulțumesc și atunci trecem la ultimul punct prevăzut pentru astăzi și anume o discuție privind concluziile ultimului Consiliu. Sincer să fiu, nu privind toate concluziile, ci o parte dintre aceste concluzii care se referă la dimensiunea constituțională. Deci, mai ales la chestiunea guvernanței economice din partea task force-ului. Nu știu cum să fac introducerea la această dezbatere. După părerea mea, cel mai serios ar fi să citim aceste concluzii, dacă nu le-ați citit încă. Ați citit textul oficial deja? Atunci pot deschide discuția privind aceste concluzii pe care le cunoașteți deja. Poate colegul DAF, care a cerut să punem pe ordinea de zi această discuție, dorește să introducă dezbaterea. Vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt recunoscător pentru că ați fost de acord să avem un prim schimb de opinii pe acest subiect, pentru că este de importanță majoră, mai ales pentru comisia noastră, dar și pentru Parlament în întregimea sa. Schimbările aduse tratatelor au rămas uh, în urmă, ceea ce e un lucru bun, din punctul meu de vedere cel puțin. Și trebuie să analizăm cu mare atenție modul în care răspundem concluziilor acestui Consiliu. Acestea par a propune o schimbare la articolul 122, punctul 2. și aceasta pentru a schimba sensul acestui articol care permite un mecanism temporar pentru soluționarea crizei, ei bine, transformarea acestuia într-unul permanent. Este adevărat că uh, dat fiind, uh, date fiind dezechilibrele structurale majore din zona euro, un astfel de mecanism uh, excepțional pentru probleme care uh, sunt uh, prea mari ca statele, uh, pri, pri, statele vizate să le poată rezolva, e bine, e nevoie de un mecanism pentru aceste probleme care par a, fi, par a se croniciza. Dar vorbim aici despre o modificare fundamentală a sensului acestui articol, așa că trebuie să ne întrebăm în primul rând cum această schimbare poate să fie și poate să fie împăcată cu articolul 125, care în mod expres refuză uh, această clauză de salvare. Trebuie să ne întrebăm dacă solicitarea de a avea o procedură de revizuire accelerată a tratatului este acceptabilă sau nu. Am putea să spunem că dacă transferul de competențe e necesar pentru a face față unei situații de insolvabilitate a unui stat, care are o datorie suverană pe care nu mai poate să-și o uh, acopere, pe să-și o uh, ramburseze, această schimbare este atât de importantă încât implică, de fapt, un transfer de competențe. Dacă lucrurile stau astfel, atunci uh, poate fi utilizat articolul 46 procedura ei bine, utilizarea acestui articol nu este acceptabilă. Va trebui să așteptăm și să vedem exact care este propunerea Consiliului înainte să putem lua poziție în ceea ce privește această propunere. Însă mă surprinde faptul că dacă se va face această modificare, răspunsul nu este suficient față de colapsul uh, aranjamentelor de la Maastricht privind Uniunea Economică și Monetară. Iar încrederea piețelor financiare internaționale și a cetățenilor va putea fi restaurată numai dacă vom încerca să punem pe picioare o guvernanță economică adecvată într-o uniune politică federală. E clar că nu va exista un acord în acest sens acum. Însă, cred eu că ar fi inteligent din partea noastră, ca și Parlament și de fapt și din partea Comisiei, să ajungem la un acord în ceea ce privește această uh, revizuire simplificată a tratatului, aparent modestă, un acord pe termen lung, un angajament pe termen lung. Acesta ar putea să includă și ceilalți pași cu caracter calitativ care sunt necesari, dată fiind uh, amploarea crizei. Cred că dacă Consiliul European dorește doar să centralizeze coordonarea politicilor economice naționale, însă nu reușește să creeze o politică comună federală, atunci Consiliul face o mare greșeală. În parte pentru că o cooperare consolidată probabil nu va funcționa pe viitor așa cum nu a funcționat nici în trecut, dar și pentru că va părea că este o mișcare care nu poate fi acceptabilă democratic vorbind. Și ultimul gând pe care vreau să vi-l împărtășesc, eu cred că suntem cu toții de acord că trebuie să facem progrese, să consolidăm guvernanța economică în Uniunea Europeană și dacă vrem să facem acest lucru, atunci trebuie de asemenea să facem pași pentru să luăm măsuri pentru a îmbunătăți legitimitatea instituțiilor Uniunii Europene, inclusiv legitimitatea Parlamentului European. Și după cum știți, propunerile mele pentru reforma electorală a Parlamentului European includ și o schimbare a tratatelor. Răspunsul nostru față de Consiliul European ar trebui, cred, să facă de asemenea trimitere la dorința noastră de a îmbunătăți legitimitatea Parlamentului European dacă dorim să impunem cetățenilor, contribuabililor, o formă consolidată de guvernanță economică. Una care să includă un fond permanent pentru a, a care să se aplice în cazurile de insolvabilitate suverană. Așadar, cred că acestea sunt chestiunile pe care trebuie să le discutăm în profunzime în comisia noastră și trebuie să primim din partea comisiei și din partea președintelui Van Rompuy explicații exacte referitoare la ceea ce doresc, ce anume solicită, înainte ca noi să putem lua poziție și să uh, facem uh, recomandările noastre în plenară. Mulțumesc, mulțumesc domnule Daf. Domnul de Mendes a cerut cuvântul. În los debates que tuvieron lugar en torno a în dezbaterea care a avut loc și care a devenit până la urmă tratatul constituțional. Îmi amintesc că exista atunci, a fost stabilit atunci un grup de lucru pentru a examina și pentru a analiza ce schimbări putem face în cadrul tratatelor în domeniul economiei. Rezultatele au fost destul de proaste, nu s-a ajuns la un consens. Cred că singura reformă asupra care am căzut de acord a fost ca Uniunea Europeană să coordoneze politicile economice din statele membre. Guvernele au spus că guvernele sunt cele care trebuie să își coordoneze aceste politici în cadrul Uniunii, Uniunii Europene. Vorbim de o nuanță, dar despre o nuanță importantă. Prietenul meu foarte bun, Andrew Duff, a dus acum la izbucnirea unei uh, dezbateri. Dacă ne dorim să facem ceea ce s-a spus până acum, trebuie să ținem cont de următorii factori. Criza în Uniunea Europeană a dus la faptul că unele lucruri se desfășoară acum cu o rapiditate mult mai mare. Așa că trebuie să vedem care sunt regulamentele de la instituțiile de supraveghere din Uniunea Europeană. Cred că a existat o modificare importantă în Uniunea Europeană. Lipsa de voință politică care exista în trecut a fost acum înlocuită de o situație în care e clar nevoie de ceva. Cred că tratatul de la Maastricht nu e suficient pentru provocările de acum. Lumea s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat enorm în ultimii 20 de ani și aceasta e realitatea acestei situații. Să aruncăm o privire asupra țărilor emergente spre exemplu, China. Și probabil că și acest factor are, este foarte important. China nu era luată în discuție probabil acum 20 de ani. S-ar putea ca și acest factor să fie influențat situația. Am vorbit despre impactul legislativ, dar să vedem care va fi impactul asupra modificării tratatelor. După cum arată lucrurile acum, am următoarea impresie. Interpretarea mea în ceea ce privește concluziile Consiliului e următoarea. Președintele Consiliului, domnul Van Rompuy, a primit un mandat prin care să analizeze ce s-ar putea face. Ar fi trebuit să aibă loc o examinare globală, însă în concluzie apare o singură trimitere specifică la acest lucru, și anume voința să, de a exista un fel de uh, de a exista o, o clauză de salvare. Dacă o curte constituțională se angajează să interpreteze acest lucru, ar putea spune că articolul 122 nu este un temei legal pentru un asemenea mecanism care să, ai, care să fie permanent. Nu cred că o asemenea acțiune ar duce la rezolvarea situației. Cred că este doar o parte a situației cu care ne confruntăm. Domnul Van Rompuy a spus că noi trebuie să găsim acum neapărat un mecanism de salvare. Dar asemenea mecanisme sunt niște părți foarte mici, nu e salvarea însăși. S-a folosit de anumite metafore când a ilustrat acest lucru. Să vedem cum s-ar transpune în alte domenii, cum s-ar transpune în alte domenii cuvintele domnului Van Rompuy trebuie să vedem dacă putem veni cu propuneri mai ambițioase. Mă gândesc la sancțiuni în cazul în care statele membre nu își respectă plafoanele de deficit. dacă bugetele sunt analizate, bugetele naționale ar putea fi analizate la nivelul Uniunii Europene pentru a vedea unde se situează statele membre. Impresia mea e că reforma tratatelor se axează pe un punct specific și nu și pe celelalte aspecte. Dacă așa stau lucrurile, atunci voi fi îngrijorat. Ancorarea acestei clauze de salvare ar fi bună, dar s-ar ocupa numai de anumite aspecte. Nu ar influența în niciun fel obligația de a modifica lucrurile. Tratatul de la Maastricht există deja de mai mulți ani, însă trebuie să analizăm situația, trebuie să vedem cum uh, poate fi consolidată Uniunea Europeană din punct de vedere economic. Nu mă interesează exact cum îi spunem guvernanță economică sau altfel, însă trebuie să vedem cum putem deveni mai puternici. Există acum un proces de revizuire limitat. După ce am citit concluziile Consiliului, impresia mea e că dacă vom face toate acestea, acestea vor putea fi incluse într-un pachet mai mare în care s-ar putea discuta și despre Croația, despre extindere. Mi se pare că există acest sentiment că am avea mult timp la dispoziție. Însă cred că trebuie să fim foarte atenți în cadrul acestei comisii și în Parlament, mai ales când discutăm despre rolul nostru politic. Dar reforma e necesară din punct de vedere juridic. Înțeleg că unele state membre se confruntă cu anumite dificultăți, însă consider că reforma nu e suficientă. E o reformă care nu e gândită pe termen lung și avem nevoie de propuneri gândite pe termen lung. Parlamentul European e, dorește să coopereze cu cei care sunt implicați. Cred că va trebui să ne folosim și de o convenție pentru a implementa aceste reforme. Este imposibil să analizăm toate aceste probleme de guvernanță economică fără să existe o convenție. Nu știu cum s-ar putea face așa ceva. Știți că vorbesc din experiență când discut despre aceste probleme. Am spus că nu e nevoie de o convenție când vorbim de reforme asupra unui anumit aspect. Însă acum situația e diferită. Dacă citiți concluziile, vă dați seama ce se întâmplă în Uniunea Europeană, atunci vă veți da seama că, într-adevăr, e nevoie de o reformă mai extinsă. Consiliul ar trebui să se gândească la articolul 122 și să se întrebe dacă nu e nevoie de o analiză mai profundă atunci când discutăm de ce e nevoie pentru o guvernanță economică consolidată în Uniunea Europeană. Cred că acesta e rolul pe care ar trebui noi să îl jucăm. Mesajul și misiunea noastră e de fapt să transmitem un mesaj clar și apoi să supraveghem evoluțiile din următoarele luni. Președintele Van Rompuy are un mandat și o parte din acesta e să poarte discuții cu statele membre. Da, e bine, dar trebuie să discute și cu celelalte instituții despre conținutul reformelor și care ar trebui să fie acesta. Domnule președinte, din ce discutăm aici, cred că ar trebui să discutăm și cu domnul Buzek, să să-i fie foarte clar care sunt obiectivele noastre și care sunt nevoile din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări. Cred că e foarte important. Vă mulțumesc, domnule Mendes, pentru intervenția dumneavoastră. cuvântul acum domnul uh, Verhofstadt. Intervenție fără microfon. Qui est normalement traité dans la Commission économique. În uh, Comisia Econ, uh, șase raportori ai Parlamentului se vor ocupa de fondurile acestui dosar. Trebuie să spunem, în primul rând, se poate constata faptul că relațiile privind pachetul și concluziile au fost împărțite. Eu trebuie să vă spun că am urmărit mai ales reacția domnului Trichet. președintele Băncii Centrale Europene, care vineri, chiar în presă, deci la o săptămână după summit, a repetat și a repetat temerile în legătură cu pachetul hotărât și spune practic, că nu este suficient. Deci, merge în aceeași direcție cu ceea ce a spus domnul Mendes de Vigo, că nu se merge suficient de departe, e nevoie de un mecanism mult mai convingător, mecanisme mult mai convingătoare și, într-o anumită măsură, trebuie să se încerce să se meargă mult mai departe decât măsurile hotărâte în cadrul pachetului uh, luate la Consiliul European. Deci, cred că criticile observațiile domnului Trișe se referă la faptul că mecanismul sau mecanismele hotărâte la nivel de anticipare, de prevenire a crizelor, atât cât și uh, la nivelul corectiv de sistem, Ehm, problema este că mecanismul trebuie declanșat de Consiliu pe baza articolului 121 și 126 din tratat. În ambele cazuri, politici economici și pactul de stabilitate și evitarea deficitelor mm, prea ridicate, în ambele cazuri Consiliul trebuie să demareze procedura. Și punerile făcute de domnul Ren, atâta timp cât rezultatul lucrărilor task force-ului um, confirmate de Consiliul European se bazează pe articolul 121 și 126 din statat. Deci este un mecanism care întâi trebuie să se constate cu majoritate calificată că există o problemă pentru ca uh, mecanismul să funcționeze, să fie declanșat. Deci mai întâi e nevoie de o hotărâre politică cu majoritate calificată. Deci acest lucru înseamnă că dacă este vorba de o țară care poate să um, adune o minoritate de blocaj, se continuă cu sistemele din trecut. S-a întâmplat deja în trecut când Franța sau Germania nu au dorit să se aplice pactul de stabilitate, nu s-a aplicat pactul de stabilitate și gata. Iată ce s-a întâmplat în 2005. Deci, cred că pachetul reprezintă un pas înainte, deci există îmbunătățiri care au fost pro propuse de Consiliul European, dar rămâne problema de bază și anume că nu este un mecanism așa numit semiautomat, dar nu e adevărat, nu e semiautomat pentru că întâi trebuie să e nevoie de o decizie a Consiliului. Și, dar cu aplicarea tratatului nu se putea hotărâ altceva pentru că trebuie să respecte articolul 121 și 126. Și mai apare o problemă problema modificării tratatului pentru a da o bază mult mai stabilă, permanentă sistemului de intervenții și pentru a asigura stabilitate financiară. Cred, domnule președinte, um, se observă de altfel că piața este în continuare agitată. Diferența este de aproape 900 de puncte pentru obligațiile Greciei și aproximativ 500 de puncte pentru obligațiunile Portugaliei. Astăzi, după rezultatele electorale pentru Grecia, obligațiunile au scăzut cu 15 puncte și așa mai departe. Deci, toate aceste, această discuție continuă să um, aibă repercusiuni și asupra piețelor financiare. Care trebuie să fie poziția noastră a Parlamentului European? Cred că, la un moment dat, nu știu când, dar în principiu în decembrie, sau uh, destul de rapid oricum, Consiliul European uh, ne va transmite o cerere de aplicare a articolului 41 uh, aliniatul 6 din tratat. Deci, ni se va propune o revizuire simplă a tratatului. Ce putem face? Noi putem da un sfat. Este o condiție formală. Avem un rol de jucat, dar uh, bineînțeles nu la fel de mare ca și în alte cazuri, dar avem un rol de jucat totuși. Trebuie să ne întrebăm uh, de ce trebuie să depinde atitudinea noastră? În primul rând, cred că trebuie să așteptăm schimbarea propusă. Nu putem astăzi să hotărâm nimic, atâta timp cât nu avem uh, textul modificării articolului 126 dorit pentru a putea evalua intensitatea schimbării respective. E vorba de o schimbare în profunzime sau doar de uh, nuanță. În al doilea rând, trebuie să așteptăm și poziția comisiei noastre, pentru că este foarte posibil ca uh, Comisia Econ să propună alte modificări ale tratatului. În Schimbările propuse de data aceasta au existat frâna reprezentată de articolele 121 și 126 deci, pentru a comunitariza mecanismele, pentru că rămâne problema, după cum am spus, unei necesității unei decizii politice um, a Consiliului pentru a declanșa mecanismul, iar piața cere un mecanism care să poată să fie declanșat automat. Deci, cred că obiectivul poate să fie comunitarizarea mecanismului. Și dacă dorim acest lucru, Trebuie modificat tratatul, trebuie modificat articolul 121, 126, poate încă unul, care să, se refere doar la zona euro. Deci trebuie să așteptăm să vedem ce vor spune specialiștii noștri, reprezentanții noștri de la Comisia Econ uh, consideră. Consideră că trebuie să se meargă mai departe decât ceea ce a propus Consiliul sau că se poate continua cu baza actuală. Oricum, trebuie să așteptăm, oricum, propunerea Consiliului să vedem ce modificări ne cer, ne propun pentru articolul 122. Acum voi încheia, domnule președinte. Ce este important este că nu putem, nu, nu ni se poate spune trebuie să se modifice un articol și nu altul. Nu putem să acceptăm acest lucru, să se modifice articolul, un articol din tratat pentru ca sistemul pe care l-au imaginat să fie posibil. Și deci să se modifice în acest scop articolul 122. Putem să folosim același argumentar pentru a modifica și alt articol. Putem spune, pentru ca mecanismul să funcționeze cu adevărat, trebuie modificat și alt articol din tratat. Deci, raționamentul folosit de Consiliu pentru a modifica tratatul poate fi folosit și de Parlament a, cu altă ocazie pentru ca mecanismul să funcționeze mai bine. Nu trebuie să uităm acest lucru. Oricum, avem nevoie, în primul rând, de propunerea de text de modificare din 122 și apoi să vedem ce părere au specialiștii noștri de la Comisia Econ dacă consideră că trebuie, că e nevoie de mai mult decât mecanismul prevăzut deocamdată. Grazie, onorevole Verostat. chiesto di parlare il... Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Domnul Gualtieri are cuvântul. Grazie. Mulțumesc. Și eu cred că ne aflăm într-un moment foarte important în care Parlamentul trebuie să joace un rol activ, anume în definirea unei strategii, să definească obiective clare, apoi, bineînțeles, când uh, vom primi propunerea, vom uh, reacționa, dar trebuie să ne pregătim din timp, pentru că natura acestei propuneri de modificare a articolului 122 poate fi intuită, nu-i așa? După cum a spus domnul Verhofstadt, se va încerca să se reformeze cât mai puțin tratatul, dar pentru a se permite totuși aplicarea permanentă a acestui mecanism de gestionare a crizelor, depășind acest element uh, deosebit de de de, de mare creativitate instituțională care a permis folosirea articolului 122 în ultimele luni. Nu există dubii, sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegii, că se merge pe o cale greșită. Și, după cum am spus de multe ori, ne preocupă această tendință de a crea mecanisme și structuri care depășesc din ce în ce mai mult metoda comunitară. Crearea de agenții și așa mai departe. Este evident o linie care nu ne convinge. Însă trebuie să ne întrebăm care este, ar fi strategia tactică cea mai eficientă. Eu cred că ar fi bine să prevedem uh, o discuție comună cu, cu, cu uh, colegii de la Econ, deci AFCO și Econ împreună, să discute din punct de vedere constituțional și economic aceste aspecte legate de articolele 121, 122 și 126 și să încercăm să, să începem să identificăm ce aspecte sunt realiste, dar și suficient de ambițioase pentru ca Parlamentul să uh, nu pară că este doar în dezacord cu revizuirea simplificată și gata. Deci apoi să vedem ce contrapropuneri putem să facem uh, care să nu aibă doar obiectivul de a, uh, a um, arunca mingea în tribună, ci și să reprezintă o substanță, deci să identificăm elemente care pot fi propuse. În legătură cu ceea ce spunea Andrew Duff, eu înțeleg importanța legitimității democratice, dar eu aș rămâne la nivel de guvernanță economică. Și la acest nivel se pun uh, probleme cruciale, cea mai importantă fiind rolul Parlamentului în aplicarea acestui, activarea acestui mecanism de gestionare a crizelor se pot modifica și alte articole, dar se poate modifica și altfel articolul 122. Și apoi există alte aspecte mm, menționate de domnul Verhofstadt. E nevoie de un pachet de reforme ambițioase care ar fi face mai rezonabilă calea convenției, uh, se negocieze în momentul de față și alte aspecte. Trilogul în mm, Consiliu este în curs și după cum se știe, Parlamentul dorește să stabilească o legătură între bugetul 2011 și elemente structurale, cum ar fi resursele proprii. Deci, să identificăm într-o discuție în comisia noastră, cu participarea colegilor de la ECON și, bineînțeles, cu participarea grupurilor politice, pentru că este o temă foarte eminent politic, să ne pregătim la, pentru tratative care uh, vor uh, avea loc, cred, la care trebuie să deja să facem contrapropuneri care să le putem face la masa negocierilor. Mulțumesc. Uh, doamna Payne. Ja, ich denke der Rat... Da. Cred că Consiliul a ajuns la o soluție pragmatică în acest caz. S-ar putea să fie așa cum au spus și colegii mei până acum, că e în continuare nevoie de o soluție, însă e nevoie într-adevăr de o modificare a tratatelor. Până acum au existat anumite refer referendum în anumite state membre și nu a fost acest caz. Nu putem face așa ceva până în 2014, atunci când acest mecanism va expira. Va trebui să nu avem niciun fel de mecanism după aceea sau să ne folosim de această mică soluție cu o mică modificare a tratatului. Această umbrelă de salvare s-a aflat pe spinarea contribuabililor din Germania. Cred că soluția de acum nu este constituțională pentru a funcționa pe termen lung. Tribunalul Constituțional din Germania nu poate fi de acord cu acest lucru și cred că așa se va întâmpla și nu trebuie să fim experți pentru a ne da seama de acest lucru. și vorbesc acum, vă dau acum un proverb uh, din limba germană, nu da cioara din mână pentru vrabia de pe gard. Așa că trebuie să analizăm exact ce ne-a propus Consiliul, trebuie să analizăm cu mare atenție aceste concluzii și dacă nu se va găsi o altă soluție posibilă, trebuie să ne rezumăm la ceea ce avem o sol, pentru o altfel de soluție, o soluție mai mare, nu există deocamdată niciun fel de consens. Ca înainte de criză, nici acum nu s-a căzut de acord și întâmpla în 2014 dacă nu putem să progresăm. Mulțumesc! Domnul Bronsk. Mulțumesc, domnule președinte. Câteodată e dificil să ne pregătim pentru o asemenea dezbatere când ea apare târziu pe ordinea de zi. Pe moment se pare că propunerea de modificare a articolului 122 în ceea ce privește coordonarea bugetară ar afecta doar aceste țări, acele țări din statele membre ale zonei euro. Mă întreb dacă membrii acestei comisii se așteptau ca această guvernanță economică să se extindă și acelor state membre care nu fac parte din zona euro. Până la urmă, toate statele membre vor face parte din zona euro. Dacă se extinde și la țările din afara zonei euro, atunci vorbim despre un transfer de suveranitate economică care ar duce la un referendum în Marea Britanie, dar, desigur, acest lucru e la latitudinea Marii Britanii și nu acestei comisii. Vă mulțumesc! Domnule Moreira. Domnul Moreira. Senhor eh, Presidente, creio que devemos distinguir duas coisas. Mulțumesc, domnule președinte. Un lucru este să știm în ce măsură Uniunea trebuie să intervină pentru a depăși deficiturile economice care au apărut odată cu criza. Și alt lucru este să vedem ce modificări uh, la nivel de tratate sunt necesare pentru a îndepărta obstacolele care stau în calea acestei uh, uh, reforme politice. Și doar a doua întrebare este de competența noastră. Consiliul European, în comunicarea sa, spune practic că trebuie să se modifice doar articolul 122 pentru a oferi o bază solidă pentru un mecanism permanent uh, de asistență financiară. Este o preocupare specifică, după cum știm, a Germaniei, care se teme de Curtea Constituțională Germană, care poate să um, pună sub semnul întrebării acest mecanism permanent uh, uh, de ajutorare financiară. Eu cred că Parlamentul nostru trebuie să încerce uh, să îndepărteze această teamă a germanilor. Trebuie să deschidem posibilitatea modificării tratatului pentru a evita această posibilitate. Pentru mulți dintre noi, mai ales cei care au o viziune mai realistă, consideră, considerăm că această modificare a tratatului ar putea avea chiar consecințe negative. Pentru că nu înseamnă, nu înseamnă doar că se poate schimba mai mult situația și se poate uh, modifica situația economică. Prin metoda comunicare, comis, uh, prerogativele Comisiei nu pot fi extinse și la aceste aspecte. Iată care este poziția noastră. Dar noi considerăm că e, trebuie să ne bazăm pe ceea ce poate fi realist. Eu cred că nu există reunite condițiile, climatul politic pentru a modifica mai mult tratatul, deci mai în profunzime acest tratat. E adevărat că după Lisabona ne aflăm într-o situație de oboseală constituțională și această oboseală face că opinia publică nu este acum gata să redeschidă, să repună în discuție tratatele. Și pe de altă parte, eu cred că nu este pragmatic uh, ca anumite țări, Marea Britanie în primul rând, dar și altele, care poate ar fi dispuse să accepte un tratat care ce le-ar propune? Mai multă integrare, intervenții extinse ale ă, Comisiei și un transfer de prerogative Uniunii. Nu cred că este realist acest lucru, este iluzoriu să considerăm realizabil acest lucru. Deci, pentru a evita efectele negative și contraproductive, trebuie, poate, să ne gândim la altceva, la o modificare mai ambițioasă nu este oportună acum pentru că nu există condițiile necesare. Deci, știți pozițiile mele personale, știți că eu a, sunt federalist, dar sunt în același timp și realist. Și cred că trebuie să fim realiști când ne gândim la această revizuire a tratatului. Dacă nu se spune la un moment dat că sunt absolut necesare și alte modificări ale tratatelor, Ehm, și statele membre trebuie să accepte toate aceste modificări. Eu cred că nu trebuie să ne facem prea multe iluzii că se va revizui în profunzime tratatul atât de repede. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Moreira. Oui, euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că lista oratorilor uh, Um, devine din ce în ce mai lungă, aș vrea să revin și eu asupra caracterului pragmatic a deciziei luate de Consiliu, care a considerat responsabilitatea sa să abordeze un aspect precis și anume anul 2013 și sfârșitul unui mecanism provizoriu de gestionare a crizelor pentru 2013 și deci uh, a reacționat având în vedere um, condițiile puse în hotărârile curții de la Castrue, uh, Consiliul a încercat să ia o decizie pragmatică și de dovadă de reactivitate. După cum au spus anumiți colegi, cred că nu ar fi foarte realist să se ceară modificări mult mai extinse ale tratatului în acest termen scurt, deci să, pentru a obține această modificare înainte de jumătatea anului 2013. Deci, nu este, deci ceea ce este realist este să avem o modificare foarte limitată a tratatului um, cu acest obiectiv limitat în timp. Și rolul Parlamentului European, acesta trebuie să fie pentru că, bineînțeles, să fi vorba de prima revizuire a tratatului de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deci niciun paralelism la nivelul formei, nicio analogie cu alte proceduri de revizuire a tratatelor sau condiții privind rolul Parlamentului nu poate fi făcută. Deci, avem un rolul și competențele Parlamentului oferite de Tratatul de la Lisabona și cred că în procedura de revizuire care va fi deschisă probabil cât de curând, indiferent care este obiectivul acesteia, Parlamentul trebuie să fie prezent, dar această procedură trebuie să fie limitată la un subiect precis, dar Parlamentul trebuie să aibă un rol, trebuie să fie perfect, complet implicat, să fie unul dintre principalii protagoniști în această revizuire a tratatului. altri interventi. Nu mai sunt alte observații. Am eu uh, Uh, obligația dificilă de a încheia acest uh, dezbat, această dezbatere, care, bineînțeles, uh, include chestiuni dificile și nu putem acum să hotărâm toate aceste lucruri într-o oră și jumătate. Bineînțeles, vom rediscuta aceste lucruri, nu știu când, dar știu că în decembrie va avea loc uh, un nou Consiliu European și domnul președinte Bulzec va participa la acest Consiliu European și noi am putea să cerem uh, ca domnul președinte Buzek să pună în discuție acest uh, aspect. Am putea să ne întâlnim cu domnul Buzek înainte de luna decembrie pentru a ne exprima mai exact preocupările <clears throat> care au fost exprimate în această soară. Îmi cer scuze dacă dezbaterea acestui punct nu a fost suficient pregătită, dar uh, era important să dăm satisfacție colegului DAF care a cerut această discuție acum. Bine, vă mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord. Și suspend ședința, dar înainte de a încheia, doresc să vă spun că la început am uitat un lucru. Am uitat să amintesc că avem uh, un nou funcționar la secretariat. Domnul sau doamna Memeț nu este prezent încă. Ba da, este. Îl salut în numele comisiei. Îl cunoaștem deja pentru că a colaborat deja în trecut cu comisia noastră. Îi urez Bun venit și sper să colaborăm uh, cât mai eficient. Vă mulțumesc. La revedere!